Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ședința suspendată data de 23 așa să este redeschisă. după ce am discutat cu grupurile politice și în urma acordului acestuia, acestora, am decis organizarea acestei reuniuni extraordinare